european. Mă bucur foarte mult că am avut uh, șansa să prezidez uh, această ședință în uh, noua mea funcție de vicepreședinte. Îi mulțumesc comisarului pentru prezentări. Domnul președinte mulțumește și interpreților și administrației. Vă doresc noapte bună. Ședința se suspendă.